<laughs> Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, Și venim acum la raportul Cernacu. Este vorba despre un proiect de raport. Domnule Lambstorp, domnule președinte, înainte de a începe voturile, aș vrea să fac o propunere da, dar de, de ce mă întrerupeți? Pot să fac eu această introducere. Nu, nu are nicio legătură cu voturile. Vreau să revin la dezbaterea privind Irakul de ieri din comisie. Aș vrea ca asemenea dezbateri pe viitor să fie purtate astfel încât uh, ele să nu devină publice și pentru colegii care, de fapt, nu ar fi avut posibilitatea să participe la reuniunea din această comisie. Sigur că putem pune întrebări, dar așa cum s-au derulat lucrurile ieri, găsesc că este nedemn pentru comisie și pentru Parlament și ar trebui ca la nivelul secretariatului să ne gândim cum putem evita asemenea situații pe viitor. Pentru că mulți Mulți colegi ieri după dezbaterea din Irak au fost, au fost indignați de ceea ce s-a întâmplat aici și pot să înțeleg acest lucru. Mulțumesc, domnule Lambstor, vom discuta acest lucru, dar nu pot să vă promit că se vor modifica lucrurile, pentru că din toți cei care au intervenit au fost doar doi, trei care nu fac parte din această comisie. Am numărat ieri, uh, pentru că, sigur, și noi ne-am făcut uh, idei despre această situație. Dar uh, nu a fost chiar o disproporție. În al doilea rând, cine intervine? Păi ține de coordonatorii grupurilor acest lucru și eu, în calitate de președinte al comisiei, n-aș vrea să mă amestec, pentru că nu trebuie să fac anchete din ce motiv dorește să intervină cineva. Trebuie să avem o atitudine neutră și cei care doresc să intervină pot să o facă, dar dacă ei se organizează, este dreptul lor politic Sigur că nu trebuie să ne organizăm în uh, scopuri uh, obscure, să spunem, sau greșite. Dar uh, nici nu vreau să intervin. Oricum, vom discuta în biroul extins această problemă. Eu personal trebuie să spun că sunt foarte mirat, pentru că cum ar putea să uh, reacționeze cineva uh, la noi în țară? Nici nu dau exemplu Sasex. Este vorba despre 30 de kilometri pătrați care sunt uh, administrați de oameni care sunt considerați un fel de străini ilegali să ne gândim care este situația, indiferent de ceea ce se întâmplă în acea tabără. Faptul că oamenii acolo nu au voie să aibă un uh, telefon mobil, că aceste uh, lucruri sunt posibile. Eu mi-amintesc de secte din uh, America de Nord, America de Sud, din China. Sigur că lucrurile nu sunt comparabile 100%, dar situația este inacceptabilă. Deci noi va trebui să verificăm dacă uh, ceea ce s-a spus este adevărat, pentru că dacă e adevărat, e un fenomen dramatic. Și uh, noi uh, acuzăm faptul că acolo a avut loc un atac, dar fiecare irachian în clipa de față trăiește într-o situație mai riscantă decât cei care se află în acea tabără de, atunci când a avut loc atacul în uh, Camp Ashraf, uh, am semnat rezoluția uh, de protejare a celor oameni din motive umanitare, chiar dacă nu-mi sunt deloc simpatici mujahedinii. Dar vreau să spun acest lucru cât se poate de răspicat. Și găsesc că domnul Kobler a desfășurat o activitate timp de doi ani deosebit de dificilă și a făcut-o foarte bine. Aș vrea să fac aceste precizări. Deci, să nu fim ipocriți, pentru că s-a depășit uh, bunul echilibru în uh, afirmațiile care s-au făcut. Și de aceea eu îl voi susține în continuare pe domnul Cobler. Nu știu dacă și membrii comisiei noastre o vor face. Dar eu afirm, îl voi sprijini pe domnul Cobler în continuare și spun acest lucru public. Mulțumesc, Ana. Eu susțin punctul tău de vedere Sigur că vom mai discuta în biroul extins, dar vreau să spun și cred că uh, nu ai fost prezent în sală când am spus ieri. Când am spus că din moment ce Uniunea Europeană plătește 12 milioane de euro din partea contribuabililor noștri, trebuie să o întrebăm pe doamna Ashton sau pe cineva din uh, serviciul dumneaei pentru a ne spune uh, cum sunt folosiți acești bani și să permitem uh, uh, membrilor uh, să care doresc să fie relocați să fie scoși de acolo și să nu practicăm, de fapt, hărțuirea, intimidarea și lipsa de libertate, așa cum sunt practicate în acea tabără. Iar atacul nu este împotriva domnului Kobler și al uh, Ianei Isvanskova, care este uh, șefa delegației uh, pe Uniunea Europeană Irak. Pentru că eu sunt indignată de modul în care uh, domnul Kobler și Iana Ivascova au fost atacați uh, recent. Uh, eu cred că aceste atacuri ruinează influența noastră Ehm, și capacitatea noastră de a interacționa cu ehm, partenerii noștri de dialog din Irak. Ei veneau mai des, dar acum nu mai vin, dar de ce să mai vină dacă noi discutăm de fapt despre mujahedin? Bun, nu vrem să începem aici o dezbatere acum. Aș vrea să comentez totuși puțin. După cum știți cu toții, vorbim despre refugiați și relocarea lor și să ne gândim că un număr dintre ei au fost relocați din nefericire la cimitir în urma atacurilor din Ashraf, pe care nu doar irachienii uh, le-au făcut, dar și garda revoluționară din Iran și uh, chiar de alții care susțin guvernul irakian. Iar dacă vorbim despre ei ca fiind mujahedini, păi sunt uh, situații uh, legate de oameni care au de suferit, care sunt născuți în Irak, care nu au fost mujahedini și uh, eu cred că uh, este necesar să facem aceste corecții pentru a clarifica subiectul aflat în discuție. Iar despre domnul Cobler l-am întrebat două lucruri ieri. Un lucru mai important de natură practică în legătură cu investigarea afirmațiilor care au fost făcute și cealaltă în legătură cu intervențiile iraniene în această problemă. Cooperarea sa cu Teheranul, el nu a răspuns la niciuna din întrebări. De aceea eu nu ă, l-aș susține. Doamna Luna Cecdar va fi ultima intervenție. Mulțumesc. Aș fi vrut să clarific din punctul de vedere al grupului meu că susțin punctul de vedere exprimat de președintele Brok. Eu am cerut să dezbatem în biroul extins în această după-amiază și chiar aș vrea să îi scriem o scrisoare domnului Cobler. Mulțumesc. Dacă ne gândim că acești oameni înainte erau sprijiniți și de către uh, latura comunistă. Mă mir acum de uh, mutațiile în ce privește sprijinul acordat care se produc în această instituție acum. Este aiuritor de-a dreptul. Dar trecem acum la raportul Marietei Gianacu acest raport nu este aiuritor. Marieta, dorești să adaugi ceva? Domnule președinte, aș vrea să vă spun că ieri deja am distribuit lista de vot așa cum o propun eu și textele corespunzătoare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 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 47. A, pa, nu am cartela. S-a deschis votul. Dar încă nu l-am închis. S-a închis votul acum. Da, se adoptă 24 pentru, 18 împotriva. 48 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 49 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 50 pentru. Împotriva abțineri se le spinge. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 eh, pentru. Împotriva abțineri se respinge, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 60 pentru, împotriva abțineri se respinge, 61 pentru, împotriva abțineri se respinge, 62 pentru, împotriva abțineri se respinge, 63 pentru, împotriva abțineri se respinge. 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 67 pentru, împotriva abțineri se respinge, 68 pentru, împotriva abțineri se respinge, 69 pentru, împotriva abțineri se respinge, 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 73 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 74 pentru, împotriva abțineri se respinge. 75 pentru, împotriva abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă și trecem la amendamentul 95 cu amendament oral, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97-98 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 99 pentru, împotriva abțineri se respinge. 100 pentru, împotriva abțineri se respinge. 101 pentru, împotriva abțineri se respinge. 102 pentru, împotriva abțineri se respinge. 104 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 1. Cu amendatorul al 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final electronic pe marginea întregului text. S-a închis votul. 33 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Sincere felicitări doamnei Gianacu. Trecem acum. Ba nu? Poftiți, a vrut să spuneți ceva? Ia, bitte sehr. What is he doing? Eh, κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να πω ότι Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că la acest uh, subiect. Uh, grupul meu uh, urmează să producă un raport minoritar și la următorul raport vom face așa la fel. Mulțumesc. Sigur că da, aveți tot dreptul să o faceți. Anmerkung, bitte sehr. Frau Gomez, Sie haben das Wort. Doamna Gomez, aveți cuvântul la următorul raport. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar pe scurt să mulțumesc tuturor colegilor cu care am avut șansa de a coopera pentru uh, a ajunge la amendamentele de compromis și vreau să vreau să-i mulțumesc uh, îndeoseba asistentul meu, Alexandre, care m-a susținut din toate puterile. So, we come... Bun, atunci uh, începem cu compromisul 6. Cine pentru? împotriva abținere adoptat. 45 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 48 pentru, împotriva abțineri adoptat, 49 pentru, împotriva abțineri adoptat, 50 pentru, ba nu, cade, 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru. Și ce s-a întâmplat cu 55? Președintele. Deci, 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 63 pentru, împotriva abțineri respins. 64 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amenamentul 73 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 80 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bun. Verificăm, da, așa simțeam eu, spune președintele. Am închis votul. Se respinge 19 pentru 24 împotrivă. Și atunci 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral 3 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul oral 4 pentru, împotriva abțineri adoptat. 88 pentru, împotriva. Cred că se adoptă, dar verificăm. Vot electronic deschis. Vot închis acum. 21 la 23 se respinge. Trecem la 89 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 94. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 95 pentru, împotriva abțineri adoptat. Com Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 106 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul oral 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 108 pentru, împotriva abținere adoptat. 109 pentru, împotriva abținere respins. 110 pentru, împotriva abținere respins. 111 pentru, împotriva abținere adoptat. Se cere verificare, vot electronic. Vot electronic deschis la amendamentul 111. Vot închis. Se adoptă 27 la 17 voturi. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, verificăm. Vot electronic deschis pe amendamentul 113. Vot închis. Se respinge. compromisul 13 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 119 pentru, împotriva, abțineri, respins. 118 acum pentru, împotriva, abțineri, verificăm prin vot electronic. A doua încercare a popularilor cu verzii. Am închis votul. A, de data asta merge. 23 la 21 se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul oral 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat amenamentul ora 7 acum. Oare unde e? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 127 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 128 în două părți. Prin cine pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? adoptată. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 131, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 132 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul oral 8 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 133 pentru împotriva abțineri adoptat. 137 pentru împotriva abțineri respins. 139 pentru, împotriva abținere respins, 141 pentru, împotriva abțineri. Verificăm prin vot electronic. Amendamentul 141. Vot închis acum. se adoptă. Ca să vezi. 142 pentru, împotriva, abțineri, respins. 144 pentru, împotriva, abținere, respins. 143 pentru, împotriva, abținere, respins. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 146 pentru, Împotrivă. Abțineri. Vot electronic. Pentru amendamentul 146. Vot închis, 34 la 10. Vă rog, doamnelor și domnilor, să ridicați mâna atunci când vreți să votați ca să ne dăm și noi seama. Da, am înțeles. Facem rost și de cafea. O 149 pentru, împotriva, abține respins, compromisul 17 pentru, împotriva, abținere adoptat, 157 pentru, împotriva, abțineri respins, 156 pentru, Împotrivă. Abținere adoptat. O pentru. Împotriva abținere. Se respinge. Compromisul 1 acum. Pentru. Împotriva Abținere. Adoptat. Amenamentul 14 pentru. Împotriva abțineri. Încă o dată, amendamentul 14. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Ana, te abții? Ești pro sau contra? Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 4 pentru, împotriva abținere adoptat. Amendamentul oral 1 pentru, împotriva abținere adoptat. 28 pentru, împotriva abținere adoptat, 29 cade, 30 cine pentru, împotriva abținere adoptat, compromisul 5 pentru, împotriva abținere adoptat, uh, amendamentul oral 2 pentru, împotriva abținere adoptat, amendamentul oral, amendamentul 1 pentru, împotriva abținerea adoptat, amendamentul 2 pentru, împotriva abținerea adoptat, amendamentele 3 și 11 pentru, împotriva abținerea adoptate și 4 pentru, împotriva abțineri adoptat, 5 până la 8 putem uh, să le votăm în bloc, da? Atunci 5 până la 8 cine pentru, împotriva abțineri adoptate. Amenamentul 9 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 10 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Vot electronic final asupra textului astfel amendat. Am închis votul. Se adoptă cu același rezultat aproape același rezultat ca în cazul anterior, 33 pentru, 11 împotriva, o abținere. Felicitări, doamna Gomes. Urmează raportul domnului Lambsdorff. Alexandra, ai ceva de comunicat? Vreau să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră și tuturor colaboratorilor pentru excelenta colaborare. Bun, compromisul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 în două părți, cine pentru prima parte, împotriva, abțineri, adoptată. A doua parte, împotriva, abțineri, respinsă. 26 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotriva, nu e clar, verificăm prin vot electronic. Am închis votul. Se respinge 13 la 31. 28 acum. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Compromisul 2 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Trecem la amenamentul 35 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 36 pentru? Împotriva? abține respins, 37 pentru, împotriva abținere adoptat, 38 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, adoptată, a doua parte pentru, împotriva, abțineri, respinsă, 39 pentru, împotriva, abțineri, respins, 40 pentru, împotriva, abțineri, respins, 41 pentru, împotrivă, abținere, ad, adoptat, adoptat. 42 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 45 pentru, domnul Lambsdorff, eh, doar eh, ca să fie foarte clar, eh, la 44 s-a dus un amendament oral care a fost acceptat însă de toată lumea. Da, da, da. Deci noi am votat amendamentul 44, cum e scris în lista de voturi, cu amendament oral. Doar am vrut să fac economie de timp. Deci, dacă s-a votat, s-a votat exact ce este conținut în lista de votare, cu amendamentul oral 1. Deci, cine e pentru 45, împotriva, abținere adoptat, 45 pentru, împotriva, abținere respins, 46 pentru, împotriva, abțineri nu e clar. Încă o dată, 46, cine e pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Se dorește verificarea. Mariata, crede-mă. Sunt la fel de nefericit ca tine, dar nu mă ajută. Am închis votul. Da, spuneam, s-a adoptat. <laughs> DV12 pentru, împotriva abțineri adoptat. 47 pentru, împotriva abțineri adoptat. 48 pentru, împotriva abțineri respins. 49 pentru, împotriva abțineri din nou neclar. Deschid votul electronic. Am închis votul. Se adoptă 21 la 18. 50 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 51 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 3 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 57 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 58 pentru, împotriva abțineri respins. 60 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri adoptat și trecem la 74, partea a doua doar, cine pentru, împotriva, abțineri respinsă. Amendamentul 76 pentru, împotriva, abțineri respins. 78 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 40, 79 pentru, împotriva, abținere adoptat, 80 pentru, împotriva, abțineri respins. 81 pentru, e pe două părți, prima parte. Deci cine pentru, prima parte, adoptată, a doua parte pentru, Cine împotrivă, întreabă președintele. Cine pentru? Da, trebuie să fim atenți la vot, da? Deci cine pentru? Cine pentru a doua parte? Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri se respinge. 82 pentru, împotriva abținere adoptată. 83 pentru, împotriva abținere adoptată. 84 pentru, împotriva abținere adoptată. Păi, dar socialiștii au votat cu plus. Ați votat pe pentru. 85 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 încă o dată. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Respins. Se dorește verificarea. Da, în cazul acesta, liberalii vor înclina balanța. Am închis votul. Se pare că PPU ul s-a îmbogățit cu niște voturi de la comuniști. Mă rog, nu putem verifica. Deci încă o dată, votăm. Votăm la 88. Vot închis. A, vedeți ce putere are fiecare deputat în parte. 89 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 90 pentru, împotriva, abțineri, din nou în cumpăna. Vot electronic. Am închis votul. Se respinge. 91 pentru, împotriva abținere adoptat. 92 pentru, împotriva abțineri respins. 93 pe, 93 cade. Compromisul 8 pentru. Împotriva abținere adoptat. Trecem la amenantul 96. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. E neclar. Vot electronic la, 8, la 98. Am închis votul. Douăzeci și două la douăzeci și două se respinge. 99. Cine e pentru 99? Cine e împotriva? Abținere adoptată. 100 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Da, da. Să știți că PPE-ul singur a dat rezultatul ăsta. În rest n-am văzut pe nimeni. DV9 pentru, împotriva abțineri adoptat. DV10 pentru, împotriva abținere adoptat. 101 pentru, împotriva abținere adoptat. De 102 pentru, împotriva, abțineri respins. DV1 pentru, împotriva, abțineri respins. DV2 pentru, împotriva, abțineri adoptat. DV3 pentru, împotriva, abțineri respins. DV4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Sau cum au votat socialiștii, de fapt? În afară de Ana, toată lumea cu nu? Bun, deci se respinge. Restul parcă n-a participat. 103 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. DV8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Se cere verificare la 15. Domnul Paletchi? Împotrivă? Am închis votul. Se adoptă cu 24 la 16. PPE-ul și GUE în coaliție n-au putut fi bătuți. 16. Cine pentru? Împotriva, abține respins. 17 pentru, împotriva, abține adoptat. 1 și 7 pentru, împotriva, abține adoptat. 2 pentru, împotriva, abține adoptat. 3 pentru, împotriva, abține adoptat. 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și acum trecem la votul electronic final. Am deschis votul. și l-am și închis. Se adoptă cu 38 voturi pentru, 6 împotrivă. Domnule Lamstor, felicitări. Wann muss ich eigentlich hier weg? Äh, ich weiß nicht. Was hast du für hier? Im Punkt Belarus. Ah. Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, avem plăcerea să trecem la raportul cu privire la Belarus și uh, recomandările la adresate Consiliul, uh, Consiliul Serviciului de Acțiune Externă. Dar la 10.30 revenim cu uh, întâlnirea cu ministrul de externe al Bangladeshului. Și vreau să atrag atenția membrilor grupurilor că n-ar fi rău dacă în sală ar fi totuși mai mulți oameni, pentru că nu dă bine dacă distinși oaspeți trebuie să vorbească în fața unei săli goale. Domnilor coordonator, poate plecați și noastră urechea la ce spune președintele. Da, văd că nu se întâmplă. E ca la mine acasă. Domnule Paleckis. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în uh, ultimii 19 ani, Parlamentul European a adoptat 37 de documente legate de Belarus și alte 71 de documente în care era analizată situația din această țară și a altor state din regiune.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 Eh, cred că pentru prima dată discutăm Belarusul și relațiile cu Uniunea Europeană, nu ca reacție la informațiile negative care vin din această țară, ceea ce s-a întâmplat frecvent, ci încercând să analizăm situația și să propunem acțiuni concrete pentru politicile noastre. La jumătatea lui mai am eh, petrecut patru zile la Minsk, am avut reuniuni cu reprezentanții guvernului și de asemenea întâlniri cu reprezentanții societății civile civile, lideri din opoziție, experți și ambasadori din statele occidentale. M-am întors înapoi la Vilnius cu sentimentul că ar putea să existe acum o ocazie, în anumite condiții, pentru a reveni la, politicul, la dialogul politic cu Minsk și ă, asta în favoarea cetățenilor din Uniunea Europeană și din Belarus, pentru creăm condiții bune pentru activitatea ONG-urilor și asemenea a celor din opoziție și a mass mediei libere. Acest uh, lucru a fost confirmat și de către oficialii din Uniunea Europeană în legătură cu evoluțiile din ultimele șase luni. Sigur că există încercarea de a crea o atmosferă care pentru uh, multă vreme a fost întreruptă și pentru a face pași uh, suplimentari după uh, eliberarea necondiționată a prizonierilor și deținuților politici și reabilitarea lor de asemenea uh, pentru uh, ca dialogul să fie continuat după ce aceste condiții obligatorii au fost uh, îndeplinite. Pentru că există, sigur, angajamente pentru proiectul Euroasiatic din partea Belarusului și pentru o decongestionare a relației dintre Est și Vest să nu uh, credem că Belarusul este pierdut pentru Uniunea Europeană. Deci eu uh, cred că trebuie să ne concentrăm uh, acum și pe alți vecini din zonă. Dar uh, noi nu am întors spatele autorităților. Uh, trebuie să ne gândim însă că este important de, ca cele 10 milioane de cetățeni din Belarus să aibă sentimentul că este posibil în continuare dialogul cu Uniunea Europeană. Din 2010 au fost uh, acordate multe uh, vize uh, pentru spațiul Schengen cetățenilor din Belarus și asta confirmă de fapt orientarea um, Uniunii Europene în favoarea populației din această țară. Trebuie să ne gândim că există 60 de euro taxe pentru acordarea vizei, ceea ce de asemenea uh, poate constitui o piedică uh, pentru cetățenii europeni. De asemenea, uh, există 15 kilometri și chiar mai mult de graniță cu puncte de verificare a trecerii frontierei. Aș vrea să amintesc uh, lecțiile din uh, perioada îndelungată a războiului rece. Este important uh, să ținem seama de situația în care s-au aflat țările satelit în jurul uh, Uniunii uh, Sovietice. Nu au fost întreprinse reformele tip perestroica pe care Gorbaciov le-a întreprins la Moscova. Um, și um, este important acum contactul cu cetățenii care um, în trecut s-au aflat dincolo de uh, cortina de fier uh, din perspectiva Occidentului. Să ne gândim uh, că um, Lukashenko în clipa de față este susținut de aproximativ 30% din populație, 10 până la 15% susțin forțele opoziției, dar există un dezacord între ei, după cum am observat recent trebuie să încercăm să unificăm uh, forțele opoziției în uh, obiectivele principale. Deci, mm, din păcate, Parlamentul European nu are uh, o comunicare coerentă către populația din această țară și oamenii cunosc situația, mai ales din raporturile mass media. Uh, Ehm, chiar membrii ai Parlamentului ehm, eh, au avut dificultăți de a obține viza pentru a putea vizita această țară. Eu cred că la mijlocul lunii iunie, vizita delegației Parlamentului European la Minsk va fi un moment important, va fi cea de-a doua vizită pe care o delegație a noastră o va face acolo și sper că ehm, în felul acesta ne vom putea informa despre situația din Belarus. Am și câteva observații critice în legătură în documentul meu și cred că trebuie să ne gândim la condiționalitatea politicii uh, Uniunii Europene pentru uh, a respecta cât mai multe principii care uh, sunt apropiate de convingerile noastre. Trebuie să ne gândim că a existat o situație de îmbunătățire în domeniul drepturilor omului. Noi am avut din acest punct de vedere încă cu ani în urmă o atitudine pe care am comunicat-o. A existat o recomandare dar uh, până la urmă uh, textul nostru uh, a trebuit să fie formulat într-o formulă mai concisă și mai ușor de înțeles. Și eu cred că respectivele aliniate vor trebui să fie îmbunătățite de către mine și colegii mei. Noi am avut numeroase discuții cu cetățenii belarus, experți, politicieni și concluzia mea este următoarea. Situația din această țară se va modifica doar în momentul în care um, mentalitatea la nivelul uh, larg al societății se va modifica. Iar acest lucru uh, nu se poate realiza decât prin contacte directe între cetățenii din Belarus și cetățenii din Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim la bunăstarea cetățenilor din Belarus și eu cred că uh, Uniunea europeană nu trebuie să uh, susțină um, atitudinea autoimpusă de izolare pe care guvernul din Belarus o menține. Este important să ne gândim la necesitățile populației din Belarus și cred că trebuie să ne angajăm din acest punct de vedere, chiar dacă într-o manieră critică vis-a-vis de administrații este important să continuăm dialogul cu oficialitățile din Belarus, de asemenea să consolidăm relațiile cu societatea civilă și să stimulăm uh, progresul reformelor în această țară. Noi am uh, cooperat bine în pregătirea acestui proiect de document, uh, inclusiv cu Serviciul de Acțiune Externă și cu diversele direcții ale Comisiei Europene, cu experți din Belarus, din diverse domenii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și uh, sper că vom avea o dezbatere deschisă uh, vis-a-vis uh, -vis de această situație complicată din Belarus. Mulțumesc foarte mult! Now is Mr. Lisek. Domnul Lisek. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să Vorbesc în numele domnului Protașevici care se află în clipa de față la Kiev uh, pentru a se întâlni și cu președintele Ucrainei. De aceea nu poate fi prezent la această dezbatere. Aș dori, deci, uh, în primul rând, ca numele domnului Protașevici să îi mulțumesc domnului Palețchis pentru acest raport, dar și pentru faptul că încă din primul moment um, l-a implicat pe domnul Protașevici în elaborarea acestui document. Da, în acest raport este vorba despre multe subiecte care merită să fie dezbătute, dar există și subiecte care uh, sunt uh, uh, foarte clar exprimate. În principiu nu suntem împotriva unui dialog uh, viitor cu Belarusul și cu administrația de acolo. Dar trebuie să precizăm foarte clar că trebuie să fie îndeplinite uh, în prealabil anumite condiții legate de activitatea ONG-urilor, organismelor care activează pentru drepturile omului, care în clipa de față încă sunt într-o situație nefericită în Belarus. Și uh, nu au existat multe progrese în ultima vreme eh, vis-a-vis de situația lor. Deci, pe plan politic, încă trebuie să fie întreprinse multe, de asemenea, pentru a crea condiții ca societatea civilă să se organizeze, să poată acționa liber, eh, necondiționat, eh, inclusiv partidele din opoziție să poată să se afirme. Iar acei polonezi care trăiesc în Belarus, aici atingem problema minorităților din, etnice din Belarus, aceste probleme încă nu și-au găsit o rezolvare corespunzătoare și uh, asociațiile poloneze din Belarus sunt uh, urmărite și uh, nu pot acționa liber. Mai există și o altă problemă. Uh, alegerile libere, pentru că uh, până acum nu am văzut alegeri libere în această țară. Și uh, eu cred că nici în viitorul apropiat nu trebuie să avem speranțe din acest punct de vedere. Relațiile noastre um, pentru viitor cu Parlamentul din Belarus trebuie să fie astfel configurate încât să insistăm pentru organizarea de uh, alegeri libere și echitabile și candidații opoziției să aibă posibilitatea să-și facă campanie, să existe observatori internaționali uh, la alegeri, astfel încât rezultatele alegerilor să fie corecte, să nu fie nimic falsificat. Deci, în principiu, nu putem uh, purta un dialog onest cu Parlamentul din Belarus pentru că nu sunt parteneri deschiși. Noi ne-am exprimat acest punct de vedere repetate rânduri și, după cum spuneam, aceste probleme încă nu și-au găsit rezolvare în Belarus. Uh, buna funcționare a opoziției nu este posibilă a reprezentanților societății civile, a organismelor care apără drepturile omului. În Belarus există încă deținuți politici. Deci, Vom încerca să introducem în discuție toate aceste aspecte și domnul Protașevici Uh, în calitate de raportor din umbră, va colabora cu domnul Paleckis uh, și suntem de părere că orice fel de dialog pentru ca, pe care îl susținem din punct de vedere principial uh, trebuie să fie însoțit de condiții esențiale care încă nu sunt îndeplinite. Mulțumesc foarte mult domnului Lisec. Doamna Neitz, doriți să interveniți în partea raportorilor din umbră? Nu, raportorul din umbră este absent și eu nu am nimic de adăugat. Din partea verzilor, aveți cuvântul, domnule Schulz? Înainte de toate, doresc să mulțumesc domnului Paleckis pentru că a fost un raport foarte amplu și Doresc să mulțumesc și pentru disponibilitatea de a colabora, pentru că eu cred că există câteva elemente esențiale pe care trebuie să le explicăm. Noi uh, evaluăm și apreciem situația din punct de vedere al drepturilor omului cu totul altfel decât raportorul. Noi avem legătură și cu reprezentanții Comitetului Helsinki, de asemenea cu mișcarea Agenda 77 și cred, uh, mă rog, apreciem faptul că nu s-a înrăutățit situația, dar în continuare există uh, arestări în rândul oponenților politici, activiștii pentru drepturile omului sunt în continuare uh, urmăriți, există arestări abuzive uh, și uh, din nefericire, uh, condițiile nu sunt bune. Inclusiv uh, însărcinatul uh, din partea Națiunilor Unite nu a avut ocazia să viziteze Belarusul pentru a vedea care este situația la fața locului. Deci toate criteriile legate de situația deținuților politici pentru noi este foarte importantă. Iar în legătură cu dialogul privind modernizarea, de asemenea, cred că sunt probleme pentru că um, nu este vorba despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să se modernizeze, ci că este necesar ca partenerul nostru de dialog să o facă și nu prea uh, arată că ar fi disponibil să o facă. În ce privește sancțiunile, vreau să spun că uh, ar trebui să fim precauți, să nu ridicăm sancțiunile uh, prea uh, repede pentru că o serie întreagă de sancțiuni nu au avut efect, au existat multe lacune, multe portițe de scăpare și cred că ar trebui să vedem dacă sancțiunile au fost sau nu eficiente. Iar în privința colaborării interparlamentare. Nu știu exact ce își propune raportul, pentru că într-o rezoluție din decembrie am spus foarte clar că noi nu recunoaștem Parlamentul din Minsk Ă, nici nu colaborează în Euronest, este singura reprezentanță parlamentară care ă, evită să participe în cadrul Euronest ă, și noi spuneam că, de fapt, un criteriu esențial pentru a-i recunoaște pe acești parteneri de dialog ar fi alegeri corecte și uh, secrete, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci uh, trebuie să arătăm cu degetul pe rană în legătură cu deficitele existente. Mulțumesc foarte mult, domnule, domnul Tanak, din partea grupului ECR. Uh, Mulțumesc că am ascultat cu atenție ceea ce s-a spus și uh, respect foarte mult sinceritatea acestui raport care încearcă să vină cu noi idei în discuție. Aș vrea să spun că urmăresc Belarusul de mai bine de 10 ani, <clears throat> în presa poloneză această țară de asemenea este urmărită constant și nu s-a schimbat mare lucru. S-au încercat foarte multe atitudini față de această țară de angajare, de dezangajare, de izolare, dar nimic nu a funcționat cu adevărat cu Lukashenko, care rămâne un lider uh, paranoic și un uh, dictator. E o dilemă și există argumente de ambele părți, și pentru angajare și pentru uh, dezangajare. Am avut întâlniri uh, la Kiev uh, recent cu membrii ai opoziției, la Bratislava de asemenea. Chiar și opoziția lui Lukashenko este divizată în legătură cu cea mai bună abordare. cred că eu sunt în favoarea dezangajării pentru un moment, pentru că se fac foarte puține progrese în ceea ce privește democrația și respectarea drepturilor fundamentale. Credem că ridicarea uh, ambiției și uh, ridicarea sancțiunilor ar fi uh, prematură uh, în acest moment și oricum n-ar avea mare efect asupra economiei de acolo. Uh, trebuie să vedem mai întâi mult mai multe rezultate și progrese. Nu putem recunoaște Parlamentul uh, din Belarus și, din păcate, această țară rămâne o poveste tristă uh, pentru poporul uh, de acolo. Nu știu ce s-a întâmplat în următorul an sau doi, însă sunt mari probleme în angajarea societății civile se discută, despre, se discută la nivel guvernamental despre ridicarea anumitor sancțiuni privind vizele pentru profesioniști din Belarus, dar nu știu ce efecte va avea acest uh, lucru. Uh, mulțumesc. Uh, s-au spus multe, nu vreau să repet și eu cele spuse. Vreau să-i mulțumesc domnului Palețchis pentru deschiderea sa și pentru posibilitatea pe care ne-a oferit-o pentru a discuta diferitele teme care au fost grupate de dumnealui la punctul 1a consider și eu că este foarte important să evidențiem încă o dată importanța eliberării necondiționate a prizonierilor politici. Domnul Pelețchi să a recunoscut și el că că această condiționalitate trebuie evidențiată mai mult în uh, gestionarea uh, relațiilor. Aș vrea să evidențiez un singur punct uh, din toate acestea, eu îl susțin cu tărie, și anume în ce privește contactele cu societatea civilă, um, trebuie să facem cumva să putem reduce semnificativ Uh, costul vizelor, pentru că uh, costul actual nu uh, servește deloc contactului dintre oameni. Dacă reducem costurile vizelor, atunci nu, nu oferim nimic regimului la putere, ci mai degrabă înlesnim oamenilor contactele pe care le au în Uh, Uniunea Europeană. Deci pentru mine este un, un, un lucru care mi-e foarte, foarte drag și foarte prețios. Mulțumesc. Danke, Gala. Mulțumim, domnule Galer. Acum, domnul Buzek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa. Putem avea opinii diferite aici în uh, grup, dar este important să fim deschiși și să putem discuta opiniile noastre în mod liber. Acest raport aduce mult în termen de deschidere față de problemele din Belarus. În situația actuală avem o problemă de reechilibrare între menținerea relațiilor cu autoritățile, pentru că anumit, sigur, aceste relații sunt indispensabile, pe de o parte, și pe de altă parte, un soi de răspuns uh, satisfăcător pentru cei care se opun acestei dictaturi, acestui regim și care așteaptă de la noi ajutor. Această reechilibrare este necesară în Balcanii de Vest, în țările parteneriatului oriental și în cazul anumitor uh, state arabe, de asemenea. Nu vom uh, redacta rapoartele noastre ca și cum ni le-ar fi dictat uh, forțele de opoziție din aceste țări pentru că avem uh, de a face cu o dictatură foarte puternică și rigidă, ar fi mai bine să menționăm uh, opoziția doar în uh, tracăt. Acest raport, în forma sa actuală, nu corespunde așteptărilor noastre de la Belarus din partea societății civile mai ales. Și în același timp poziția noastră față de autoritățile din Belarus trebuie să fie mai fermă, foarte fermă. Dacă există persecuții, dacă există um, persecuții de natură politică, atunci uh, e clar că s-au făcut pași înapoi. A fost un regres și nu un progres în această țară. dar nu putem să tăiem toate legăturile cu autoritățile din uh, Belarus, pentru că acest lucru n-ar fi bine văzut, bine privit de societatea civilă. Putem avea, sigur, opinii diferite aici, în sală, și cred că acest raport ar trebui să fie mm, adaptat pentru a prezenta o poziție mult mai fermă din partea noastră față de autoritățile din Belarus, subliniind în același timp dorința noastră de a menține relațiile cu societatea din Belarus, deschiderea noastră și angajamentul nostru permanent față de societatea din Belarus. Domnul raportor ar putea încerca să includă și această poziție în raportul său pentru a reflecta mai bine poziția noastră față de situația de acolo. Asta nu înseamnă că ne că preluăm op- opiniile opoziției uh, din Belarus, <clears throat> care sigur consideră că situația de acolo este dramatică, dar trebuie să ne asigurăm că avem sprijinul opozanților din Belarus. Mulțumim, mulțumim acum dăm cuvântul domnului Pottering. Ja, vielen eh, Dank. Eh. Mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut plăcere să vorbesc după ieri și Buzec. Doresc să mulțumesc colegului Palețchis pentru raportul său Cred că nu avem doar o obligație politică, dar și una morală pentru a fi alături de cetățenii din Belarus. Și aș dori să mă atrag atenția asupra unui aspect, pentru că tot a fost menționat. Trebuie să aveți înțelegere. La Vilnius, în uh, capitala Lituaniei, există Universitatea pentru uh, umanism european, acolo studiază și tineri din Belarus și eu cred că și noi, ca membri ai Parlamentului European, trebuie să menținem contactul cu acești oameni, să-i sprijinim și din punct de vedere financiar, pentru că sunt uh, tineri minunați, uh, pe care atunci când am vizitat Vilnius ne-a spus nu ne uitați uh, pe noi în Parlamentul European, pentru că dorim și noi ca la un moment dat să trăim în condiții de democrație. Deci, din acest punct de vedere, vedere. Mulțumesc domnului Palitschis pentru modul în care a conceput raportul. Mulțumesc foarte mult domnului Pötering. Dau cuvântul acum domnului Saras Volski. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Uneori uh, prea multe discuții diplomatice înseamnă o diplomație slabă. Nu sunt uh, recunoscător raportorului, sunt uh, foarte surprins de acest raport. S-a vorbit în Parlament despre Belarus de 37 de ori în uh, ultimii ani. Pentru prima dată astăzi raportul se îndepărtează de poziția sprijinită în majoritate de Parlamentul European. Nu voi vorbi despre acele părți ale raportului cu care sunt de acord. Există și părți bune cu care pot fi de acord, dar voi vorbi despre ceea ce consider că este greșit. Nu e doar îndepărtarea de la principala tendință a Parlamentului European, ci mai are două um, defecte majore. Primul, care contrazice linia uh, Parlamentului, contrazice și realitatea din Belarus. Pentru prima dată, se ia partea oficialilor de la MISC, spunându-se la raport că există îmbunătățiri în situația drepturilor omului în Belarus, ceea ce nu e adevărat. Și se propune ridicarea sancțiunilor impuse Belarusului de către Uniunea Europeană. <clears throat> Deci nu este doar o problemă de încălcarea liniei Parlamentului, ci se angajează întreaga Uniune pe această direcție și se pune la îndoială chiar uh, doctrina noastră politică, adică uh, verificarea dublă. <clears throat> adică verificarea pe de-o parte a autorităților și pe de altă parte a pulsului societății civile. Nu există nicio dovadă a vreunui schimbări în bine în Belarus, indiferent de unde privim situația de când uh, a fost uh, suprimată opoziția democratică care se află acum în închisoare, inclusiv între ei uh, Alex Belaschi, nominalizat la premiul Saharov. Noi căzusem de acord și consensul era să susținem cauza prizonierilor Uh, deținuților politici. Parlamentul din Belarus nu este recunoscut de Uniunea Europeană și avem uh, este singurul parlament nerecunoscut de Uniunea Europeană. Înainte, am, uh, alături am uh, prezidat uh, întâlnirea Euronest care s-a referit la Belarus și poziția Euronest este că parlamentarii din acest, din acest parlament și din parlamentele partenere din state membre sunt foarte preocupate de situația din Belarus. Deci nu este un accident faptul că șase reprezentanți ai societății civile și ai partidelor de opoziție, lideri care sunt în închisoare au uh, caracterizat această parte din raport ca fiind scandaloasă. Domnul uh, raportor invocă principiul more for more, mai mult pentru mai mult, dar de fapt aplică principiul more for less, mai mult pentru mai puțin. <clears throat> Noile state membre își aduc aminte de lupta pentru democrație și de felul în care au așteptat un sprijin de la uh, Europa Occidentală, de la Uniunea Europeană și știu cât de mult este nevoie de acest sprijin uh, moral și știu la fel de bine uh, cât de rău este când acest sprijin nu ajunge, nu vine. Domnul Preda are cuvântul acum, mulțumim. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Nu, nu am să insist foarte mult, uh, vreau să, pentru că mai mulți colegi au spus ce era de spus, aș vrea doar să-i pun o întrebare domnului Paleschi, raportorului în legătură cu afirmația la care a făcut referire și uh, colegul meu, Sarus Volski. Uh, în raport stă scris că în 2012 s-a putut remarca o îmbunătățire a situației drepturilor omului și l-aș ruga pe raportor să detalieze, să fie specific în această privință, pentru că, la fel ca și Sarius Volski, sunt uh, foarte surprins să citesc o asemenea afirmație. Ar fi fost, uh, aș fi fost uh, n-aș fi fost deloc surprins dacă s-ar fi afirmat că e o înrăutățire a situației. Deci, în ce constă îmbunătățirea? Așa să specifice, să ne ajute să înțelegem sensul acestei afirmații potrivit care în 2012 situația drepturilor omului s-a îmbunătățit. Ce înseamnă asta? Pentru că realmente nu înțeleg. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Preda. Indeed, uh... Mulțumim, domnule Preda. Domnul Landsbergis. Thank you, Chairman. I have some remarks on this report. Am uh, și eu câteva observații. În partea privind polit, dialogul politic se vorbește despre, despre interzicerea vizelor pentru autorități, pentru oficialii din uh, Belarus, în ideea de a Ideea de a um, ridica interdicția vizelor pentru oficialii din Belarus este o idee proastă, din moment ce nu există niciun fel de îmbunătățire, niciun fel de progres. Nu înțeleg de ce propunem ridicarea acestei și nu înțeleg de ce propunem uh, extinderea contactelor cu autoritățile din Belarus. De deci ce o contradicție aici uh, care să opune și principiilor noastre și unei uh, căi de a obține anumite concesii către progres. Ar trebui de asemenea o formulare mai clară când se vorbește despre reformele codului electoral, legii electorale, în Belarus nici nu sunt alegeri. N-ar trebui să folosim acest cuvânt. Ar fi corect să cerem autorităților de la Belarus să organizeze alegeri și nu selecții. același uh, termen ar trebui folosit pentru Rusia, dar cel puțin cu Belarus putem pune clar această problemă. Se vorbește despre uh, reforma uh, legii electorale când nu există niciun fel de alegeri în Belarus. De ce nu spunem lucrurilor pe nume? În legătură cu minoritățile acum, minoritățile naționale, uh, se face o recomandare de a acorda condiții egale când de fapt aici este vorba de supraviețuirea acestor minorități, de fapt. Și mă refer la minoritatea lituaniană din apropierea, din apropierea granițelor cu Belarus. Nu e vorba de îmbunătățirea condițiilor de trai pentru această minoritate, ci de supraviețuirea ei. Pentru că ei locuiesc în zone în care se construiesc și se uh, planifică centrale nucleare. Și asta duce la schimbări majore în demografie, în economie probabil că intenția este chiar de a elimina această minoritate. Se cere Belarusului să păstreze standarde de securitate pentru noile uh, centrale nucleare. Se cere acest lucru în termeni foarte uh, generali și deloc uh, uh hotărâți se construiește o astfel de centrală la 30 de kilometri de Vilnius, o capitală a unui stat membru al Uniunii Europene, ceea ce este inacceptabil și trebuie să fie inacceptabil pentru Uniunea Europeană. Nu se spune nimic despre acest lucru în raport. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Lansbergis. Trebuie să închidem dezbaterea. Doamna Neitz, foarte pe scurt, și apoi domnul raportor. Da, N-am avut ocazia, delegația mea n-a avut ocazia să discute acest proiect în detaliu, dar din uh, discuția în curs este clar că poziția raportorului nu este împărtășită de mulți membri din această comisie și când mă uit la calendarul acțiuni și văd că termenul pentru amendamente este săptămâna viitoare, pe 5 iunie, la prânz, mă întreb dacă n-ar fi oare mai înțelept să extindem această, acest termen pentru ca raportorii se poată discuta cu celelalte delegații. Este foarte jenant uh, pentru orice raportor atunci când raportul uh, său este respins pentru că nu este împărtășită opinia sa de către ceilalți membri. Pe de o parte, înțeleg pe deplin frustrările legate de Belarus, mulți dintre noi avem sentimentul că s-au încercat foarte multe lucruri, dar nu s-a reușit nimic, n-a mers nimic. Și acest lucru ne face să spunem că ar trebui să schimbăm cursul de acțiune. Dar să faci asta la sfârșitul sesiunii, chiar înainte de vacanța de vară, ei bine, mă face să cer ca acest termen de depunere a amendamentelor să fie extins, chiar dacă se amână votul după plenara din septembrie, mai târziu, pentru a avea o abordare consensuală, pentru că e vorba de o problemă foarte importantă și ar fi foarte rău pentru Parlament uh, în ansamblu să se respingă acest raport. Mă tem că asta se va întâmpla atunci când ascult uh, diversele reacții la acest raport. Mulțumim pentru sugestie. Sigur că putem uh, amâna termenul pentru, adică am, uh, putea amâna termenul până la 12 iunie, cu condiția ca amendamentele să fie depuse în limba engleză. Încă o propoziție. Sprijin amânarea acestui termen pentru că până în octombrie Belarusul sper nici măcar să nu fie invitat la summit. Bun, domnul Paleschis și la, domnul raportor, vă rog, uh, aveți cuvântul. Thank you very much, as I predict. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, după cum am uh, m-am așteptat, a fost o dezbatere foarte aprinsă și a fost foarte uh, bine că doi foști președinți ai Parlamentului European se află în sală și au vorbit și aș uh, insista încă o dată asupra ideii că am avut foarte multe rezoluții și și documente vis-a-vis de Belarus ca reacție la veștile proaste care veneau din această țară. Și este pentru uh, prima dată în ultimii 9 ani de când mă aflu eu în Parlamentul European că am uh, avut o dezbatere despre situația din Belarus, inclusiv într-un context mai pozitiv. A fost un pas uh, important pentru noi. Iar în legătură cu interpretarea interpretările și traducerea. Mi-e foarte teamă că mulți colegi nu au avut posibilitatea să citească raportul pentru că din uh, intervenția lor uh, am înțeles că nu cunosc exact conținutul raportului uh, și în legătură cu întrebarea de ce am ajuns la aceste formulări, la aceste concluzii, um, pot să vă ofer lămuriri într-o discuție bilaterală. Cred că este bine să amânăm uh, termenul limită de depunere a amendamentelor și bineînțeles că uh, a fi foarte uh, bine ca Parlamentul să se pronunțe înainte de reuniunea la nivel înalt de la Vilnius pentru uh, că ar fi uh, și în spiritul uh, strategiei noastre. Știu că timpul este foarte scurt, mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere și mulțumesc mai ales raportorilor din umbră și domnului Protasevici cu care am avut discuții numeroase pe marginea anumitor poziții și cred că vom putea avea o colaborare rodnică, eh, inclusiv pentru a face corecții eh, și pentru ca acest raport să reflecte poziția Parlamentului European. Nu va fi ușor, dar cred că putem ajunge la o soluție. Mulțumesc foarte mult, domnului Paleschi. Deci am decis să amânăm eh, momentul depunerii amendamentelor pentru 12 iunie la prânz și vom vedea după aceea care va fi agenda votului. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul și doamna ministră pentru afaceri externe din Bangladesh va avea o scurtă intervenție.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 Dar să nu uităm că mai avem un punct foarte important de dezbătut. Și anume, schimbul de opinii cu ministrul afacerilor externe al Bangladeshului, doamna Dipu Moni, cu privire la cele mai recente evenimente din Bangladesh. Doamnă ministru, un călduros bun venit în mijlocul nostru. Sunteți primul eh, Eh, prima doamnă ministru a, al guvernului statului noastră și în același timp eh, sunteți eh, și una din cele, unul din cei doi cosecretari al Ligii Bangladesh Awami, ceea ce înseamnă că ceea ce vă preocupă în legătură cu uh, țara dumneavoastră și realitatea din Bangladesh trece mult dincolo de atribuțiile ministrului de externe. Deci uh, aveți uh, și în plus aveți și ați avut și funcții în domeniul drepturilor femeilor, afacerilor sociale din Bangladesh. Ceea ce ne permite să vorbim cu dumneavoastră despre situația actuală din industria textilă, să vorbim cu dumneavoastră despre crearea unor standarde socială, uh, de muncă, să vorbim cu dumneavoastră despre politica comercială și uh, de promovare a Bangladeshului, dar și despre relații generale între Bangladesh și Europa. Pe noi ne interesează foarte mult evoluțiile din țara dumneavoastră și dacă bine sunt informat, până la sfârșitul anului acesta intenționați să organizați și alegeri. Tocmai de aceea mă bucur că ni s-a oferit prilejul uh, pentru această discuție. Doamnă ministru, aveți cuvântul. Excellency Mr. Elmer Brock. In... Domnule Brock, doamnelor și domnilor uh, membrii ai Comisiei pentru Afaceri Externe, bună dimineața tuturor! Mai întâi, permiteți-mi să exprim recunoștința pentru ocazia ce mi s-a oferit pentru a interacționa cu această comisie a dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră ați fost deja în Bangladesh, alții sunteți eh, totuși interesați de situația din Bangladesh. Pentru eh, europeni, Bangladeshul nu face parte din eh, agenda eh, de dezbatere politică, cel puțin nu sub aspecte pozitive. Bangladeshul atrage atenția mass media de obicei doar dacă există um, um, dezastre sau alte evenimente nefericite. Există însă și alte povești, povești de succes despre Bangladesh. Da. Aș uh, încerca să vă atrag atenția asupra unor aspecte care s-ar putea să vă fie de asemenea de interes. Acum 42 de ani, când Bangladeshul a rezultat dintr-un război sângeros, multă lume s-a îndoit de sistemul de stat multinațiune. Cu puține resurse și multe comunități, Bangladeshul a fost confruntat cu mari probleme, dar determinarea eh, și consecvența poporului eh, Bangladeshi Uh, am reușit nu doar să uh, ne păstrăm status quo, ci am progresat și pe verticală și pe orizontală. Când criza uh, economică a cuprins toată lumea, noi am crescut cu 6% și suntem una din economiile cu cele mai mari potențiale de creștere. Și în sectorul social avem realizări foarte importante. De multe ori am îndeplinit obiective de dezvoltare mai repede decât erau prevăzute în termenele oficiale. Am realizat progrese, progrese mari în ce privește reducerea mortalității infantile, mariajului între copii și în alte domenii de sănătate publică, de exemplu. Uh, fetele uh, ajung mai uh, repede în școală și chiar termină în număr mai mare la școala primară decât băieții. Participarea femeilor la forța de muncă, atât în mediul rural cât și în mediul uh, urban, este tot mai mare. Acum câțiva ani, uh, nimeni n-ar fi crezut că există posibilitatea unui astfel de scenariu social. Progresul nostru social este remarcabil în ciuda unei dezvoltări economice slave. Mulți academicieni recunosc acest lucru. Ehm, multe din eh, progresele noastre s-au realizat datorită unor resurse proprii, dar și a unor eh, modele inovatoare de dezvoltare de exemplu în gestionarea dezastrelor și în pregătirea pentru eventuale dezastre, uh, s-a arătat uh, cât de uh, bine am putut face față unor catastrofe naturale, cum a fost în cazul ciclonului din luna trecută, în care au decedat doar 38 de persoane. Acest lucru este uh, reflectat și în alte uh, zone. Avem o populație migrantă, uh, o forță de muncă migrantă de peste 6,1 milioane de persoane. Vreau cu aceste exemple să, doar să vă ilustrez un tablou general. Ce, ce, care sunt elementele comune ale Bangladeshului și Europei? Ei, în Bangladesh am primit mult uh, ajutor uh, încă din 1972 încoace din partea prietenilor noștri europeni. Și în ultimele luni UE și uh, Bangladeshul au colaborat foarte intens. Relațiile noastre sunt diversificate. UE este cel mai mare partener pentru dezvoltarea al Bangladeshului și o mare parte a statelor membre Uniunii Europene sunt parten, parteneri eh, importanța Bangladeshului. Bangladeshul eh, are în Uniunea Europeană cel mai mare partener de export și eh, relațiile noastre se extind supra dezvoltării economice și comerciale, gestionarea catastrofelor, securității alimentare, drepturilor omului și așa mai departe. După o consultare în decembrie 2012, uh, am uh, deschis și un nou capitol al consultărilor politice reciproce. Evident, uh, cooperarea noastră se bazează pe valori precum pace, democrație, inclusivitate, drepturile omului și altele. Acest lucru ne permite să colaborăm și cu alți parteneri de la Națiunile Unite, la ASEAN și cu alte organisme multinaționale. Uniunea Europeană și statele sale membre sunt cea mai mare destinație a exportului nostru. Peste două treimi din exporturile noastre merg către UE. Relațiile noastre sunt vechi. Noi exportăm însă astăzi și cămăși, dar și nave comerciale maritime, produse farmaceutice, Um, produse IT, software și așa mai departe. Asta reflectă uh, transformarea și maturizarea economiei noastre. Um, tocmai de aceea avem nevoie de un acces liber la, în, înspre Europa a produselor noastre. Peste 4 milioane de persoane în 5.000 de fabrici lucrează, lucrează în industria textilă pentru Uh, pentru Uniunea Europeană și uh, depind de aceste 4 milioane încă 20 de milioane de oameni. În ultimele decade, în special în ultimii 10 ani, industria textilă a contribuit la uh, cele mai importante modificări sociale din țară, a permis uh, eliberarea femeilor uh, care au uh, o emancipare a lor care au venit din cele mai sărace zone ale țării. Efectele sunt evident foarte vaste, dar în, așa cum arată economiștii, Eh, transformarea nu este doar economică, ci este și una socială. Femeile din zonele rurale sunt mai conștiente de drepturile eh, lor și de posibilitatea lor de a participa la eh, anumite procese decizionale. Doamnelor și domnilor, evident că relația noastră a fost marcată și de evenimentele recente din fabricile de textile și uh, Tocmai de aceea guvernul a încercat să uh, închidă lacunele uh, care mai existau în legislația actuală. Chiar înainte de această tragedie, strate, uh, în, ace, în scuze, încă dinainte acestei tragedii, am încercat uh, prin măsuri legislative să ne asigurăm că în fabricile noastre sunt respectate standardele protecției muncii și protecției sănătății lucrătorilor. Totuși s-a întâmplat această tra- tragedie. Am recunoscut că uh, practica subcontractanților uh, și subcontractărilor a, a condus la a, un declin al acestor măsuri de securitate și de mediu. Guvernul uh, Bangladesh uh, împărtășește de aceea îngrijorările Uniunii Europene. După cel mai recent uh, accident, am luat mai multe măsuri. În 4 mai am adoptat o declarație comună cu reprezentanții lucrătorilor. Am elaborat un plan de acțiune pentru fabricile orientate spre export și uh, acum uh, a uh, avem un proces prin care vom angaja 200 de inspectori și alt personal care va supraveghea implementarea noului plan. Noua lege va permite libertatea de asociere și negociere a unor contracte colective pentru lucrători. De asemenea, s-a constituit o comisie pentru stabilirea veniturilor. Uh, asociația patronală este și ea uh, uh, implicată și a solicitat tuturor fabricilor să transmită rapoarte de securitate la locul de muncă și de dezvoltare durabilă. Foarte multe uh, din fabrici, circa o mie din fabricile care nu corespund acestor standarde s-ar putea să fie relocate. Sigur, reformele costă. Uh, este nevoie de uh, circa 3 miliarde de dolari americani pentru ca fabricile să poată deveni conforme cu toate standardele. Dacă însă am cheltuit această uh, sumă pe următorii 5 ani, atunci per unitate de produs realizat, prețul ar crește doar cu 10 cenți. Eu cred că oamenii din Occident pot suporta acest, uh, această cheltuială de 10 cenți sau poate chiar mai mult pentru ca femeile din Bangladesh să poată lucra în condiții de securitate. Salutăm toate măsurile care au fost deja anunțate și care au fost luate. Ne-am bucurat însă dacă toate verigile lațului de aprovizionare ar funcționa bine împreună. Uniunea Europeană deja și-a oferit uh, uh, sprijinul și rog Parlamentul European să rămână alături de noi în acest proces dificil. Dacă am fi avut această discuție mai devreme, poate am fi putut câștiga cu toții mai mult de pe urma ei. Doamnelor și domnilor, mai este și o altă chestiune care, din păcate, oferă o uh, imagine negativă Bangladeshului, și anume crimele de război. Tribunalul Internațional uh, pentru Crime de Război din Bangladesh încearcă să identifice crime de război conform dreptului internațional și să aducă în fața justiției pe cei care sunt răspunzători de unele dintre cele mai hidoase crime care au fost comise împotriva umanității. Uh, nu voi intra în uh, sentința uh, cea mai recentă a înaltului tribunal, dar uh, pot să vă spun că acuzarea a demonstrat că uh, deocamdată nimeni nu a fost uh, judecat pentru orientarea la sa politică, ci mai degrabă pentru uh, crimele comise în cadrul în uh, cursul războiului nostru de liberare. După patru decenii de la independență, Ă, vrem să punem capăt unei culturi de impunitate care a dominat mult timp în politica Bangladeshului. Peste patru decenii de la comiterea acestor crime, milioane de oameni și-au pierdut ă, ă, membrii de familie și de aceea trebuie să aducem dreptate în viața lor nicio persoană care este vinovată de comiterea unor astfel de crime atroce n-ar trebui să stea la adăpost de justiție, pentru că acest lucru ar prelungi cultura uh, impunității și ar prelungi, uh, ar, ar păstra și mai mult deschise uh, rănile războiului. În ultimele luni am subliniat în Europa că procesul de conciliere rămâne deschis și este deschis oricui cine vrea să-l observe și să-l urmărească. Ce ar fi fost Uniunea Europeană sau Europa azi dacă nu ar fi fost dacă nu ar fi existat tribunale post-război? Ar, s-ar fi putut ajunge la o conciliere între familiile victimelor și puterea de stat? E, pot să vă asigur că procesele noastre sunt transparente și se conformează standardelor internaționale. S-a adus în discuție pedeapsa capitală pentru criminalii de război. Ca în multe alte părți, pedeapsa capitală corespunde normelor uh, uh, sociale și codurilor penale. Eu sper că Parlamentul European va uh, înțelege aspirațiile noastre de eliberare și de, spre, pentru justiție și democrație și că va înțelege și valorile noastre. Noi vrem să mergem mai departe de împărțirea acum șase decenii a uh, continentului nostru. Tocmai de aceea am uh, lansat acest proces de uh, reconciliere prin tribunalele de război. În același timp, acest lucru a degenerat adesea în violențe ale Jamaat Islamia și al altor grupuri care s-a soldat și cu distrugerea uh, unor uh, proprietăți uh, publice, dar care au vizat și uh, temple, uh, uh așramul ale diferitelor uh, minorități religioase și chiar uh, locații ale autorităților publice. Astăzi, uh, uh, această grupare este o uh, grupare care amenință securitatea și ordinea publică în eh, Bangladesh. De aceea, uh, poliția, forțele parlamentare uh, au răspuns deocamdată cu maximă răbdare la aceste acte. Sigur că actele uh, violente nu fac decât să, nu doresc decât să submineze activitatea tribunalului pentru crime de război. Ele îmbracă caracteristicile tipice la unor acte teroriste. În capătul uh, lui uh, Marte pe lângă Jamaat Islamia, a, a apărut și o altă grupare care uh, consideră că protejează islamul în Bangladesh. Noi vrem să asigurăm libertatea de asociere și de adunare și tocmai de aceea am oferit posibilitatea ca Hefazat să organizeze demonstrațiile în mod pașnic. În am văzut însă care a fost adevărata fața acestei forțe ultraradicale și a văzut-o toată lumea din cauza libertății presei de la noi. Distrugerea uh, distrugerea uh, unor proprietăți publice, arderea Coranului și alte asemenea acte au fost uh, evidente. De aceea, în fața acestei violențe, guvernul a fost nevoit să disperseze și să îndepărteze acest grup. De atunci încoace eh, există o propagandă nefondată în mass media sociale în legătură cu această operațiune care s-a soldat în cele din urmă cu 11 decese, din care un, unul polițist. În cursul acestei eh, dezvoltări economice și sociale observăm niște fenomene, niște efecte secundare eh, eh, ciudate care ne reprezintă mari provocări pentru noi. Și putem spune că în ce privește incidentele din industria textilă, ele s-au soldat cu reacții uh, foarte uh, multiple din partea uh, partenerilor europeni și occidentali Uh, care acum se îngrijorează de situația care este acolo. Uh, solicitările solicitările uh, multiple cu care ne confruntăm sunt adesea contradictorii cu valorile noastre și contrazic uneori și Constituția noastră, aspirațiile și visurile oamenilor din Bangladesh contrazic uneori și valorile uh, pentru care ne-am luptat în războiul de eliberare. Bangladeshul este într-o fază de testare, de verificare importantă, în care avem nevoie de parteneri avem nevoie de uh, parteneri puternici pentru populația noastră de peste 150 de milioane de oameni. Știți care sunt evoluțiile din domeniul uh, uh, știți că sunt ultimele uh, evenimente, știți că este al 15-a amendament la Constituția Bangladeshului. Chiar în luna aceasta, uh, primul ministru a extins o, o invitație de dialog uh, liderilor opoziției pentru un dialog în cadrul și în limitele Constituției. A cerut opoziției să revină în Parlament. Guvernul este în continuare dispus să asculte vocea opoziției în Parlament. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a face față cererilor în cadrul Constituției. Primul ministru a mers chiar mai departe, fără a impune niciun fel de condiționalitate și a arătat că există o posibilitate ca guvernul să susțină autoritatea electorală centrală în organizarea alegerilor. Guvernul interimar ar Uh, putea să uh, ajute uh, participarea tuturor partidelor politice într-o manieră imparțială. S-a vorbit foarte mult despre amenamentul 15 al Constituției în relație cu acest guvern interimar. Acest amenament a fost îndepărtat din Constituție în urma consultării părților implicate și cu uh, un aviz din partea Curții Supreme de Justiție. Alegerile trebuie organizate de, o, uh, de autoritatea electorală și nu de altcineva. Acest lucru este și convingerea noastră a guvernului, pentru că așa se întâmplă în orice democrație matură. Comisia Electorală s-a consolidat în ultimii ani și a organizat uh, uh, peste 5635 de alegeri locale în ultimii ani, fără niciun fel de incident sau reclamații. Vorbim aici inclusiv de unele scrutinuri eh, electorale parlamentare. Comisia Electorală are un statut foarte solid. Comisia Electorală a fost constituită printr-un uh, proces de consultare exemplar cu participare din și contribuții din partea tuturor state, uh, partidelor politice. Tocmai de aceea avem convingerea că Comisia Electorală va putea, cu ajutorul unui guvern interimar uh, de uh, reprezentanți aleși, să organizeze noile alegeri în mod democratic și imparțial. Acest lucru este important pentru a putea face următorul uh, pas pe calea democratizării. Doar un parlament, uh, o reprezentare legitimă a poporului poate realiza acest lucru. Sperăm ca uh, aceste alegeri să se desfășoare fără violență, uh, de o manieră inclusivă. Vrem să arătăm comunității internaționale și UE că Bangladeshul merită efortul de susținere al acestui proces electoral. Tocmai de aceea ne-am angajat deja în consultări cu UE pentru a accepta observator neutri internațional, observator electoral, atât înainte de scrusin în timpul alegerilor, cât și după uh, alegeri. Ca o tânără democrație și o economie emergentă, Bangladeshul este confruntat cu multe provocări și limitări restricții. Însă acest lucru este inerent oricărei democrații tinere și uh, istoria poate confirma acest lucru. Până la urmă, cu siguranță vom putea să îndepărtăm toate obstacolele din calea noastră. Vă cerem însă sprijinul și aprecierea prietenilor noștri și partenerilor noștri, incluzând aici și Parlamentul European. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care m-ați onorat. We have now first the vice chair. Vom da cuvântul vicepreședintelui delegației Parlamentului European cu Asia de Sud-Est. Three. Is that okay? Honorable Minister. Stimată doamnă ministru, domnule președinte al Comisiei, excelențe, după cum ați uh, arătat pe drept, Bangladesh s-a aflat în uh, centrul atenției mass media, din păcate, pentru uh, motive nefericite. Este o situație dificilă pentru că pe de o parte există o industrie textilă foarte extinsă, poate pe locul 2 după China, și această industrie este unul din principalele sectoare de export către Uniunea Europeană. Eu cred că 70% din export este destinat Germaniei, dacă nu mă înșel. După cum vă puteți imagina, suntem preocupați pentru că pe de o parte suntem într-un fel complici la ceea ce s-a întâmplat, la dezastrele care s-au produs, uh, incendiile, respectiv prăbușirile de clădiri. Suntem complici pentru că, din punct de vedere comercial, retailerii eh, sigur că doresc să obțină cele mai bune prețuri pentru textile, ceea ce uh, reduce limitele de profit pentru întreprinzători. Pe de altă parte, însă, trebuie să eh, înțelegem că în legătură cu dezastrele legate de incendii. Uh, s-au produs și alte dezastre și, cum ați spus și când în interviul dumneavoastră către CNN, Guvernul dumneavoastră face tot ce este în putere pentru a încerca să uh, acționeze acolo unde trebuie să se acționeze. Înțeleg că șase inspectori au acționat, poate că au fost și mai multe inspecții. Dar, în orice caz, lucrurile se desfășoară în direcția cea bună pentru uh, a uh, crește aceste inspecții. Un alt aspect pe care l-ați menționat a fost că ar fi necesar să se introducă un salariu minim garantat și ridicând uh, nivelul acestui salariu minim garantat, cred că um, ar trebui ca cei care investesc în sectorul industriei textile să um, respecte niște măsuri minime de siguranță de asemenea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Galer! Mulțumesc foarte mult și uh, uh, salut prezența doamnei ministru în comisia noastră în ce privește uh, realizările pe care le-ați obținut în uh, sectorul acestei uh, industrii. Mă bucur că ați putut menționa pași pozitivi de asemenea. Am salutat faptul că ați făcut referire la principiile seculare care sunt respectate în Bangladesh Dar în ce privește aspectele legate de secularitate, uh, eu cred că este important să ne gândim că în Pakistan există de asemenea un partid uh, care făcea parte dintr-o coaliție uh, a partidelor seculare și uh, din păcate nu a obținut decât un singur vot. Eu cred că în acest context, dacă condițiile socioeconomice pentru patură largă a populației sunt cele pe care le cunoaștem, uh, s-ar putea întâmpla ca la alegeri uh, votanții la un moment dat să se radicalizeze. Vă rog să aveți în vedere această problemă. Toate măsurile pe care le luați sunt oare într-adevăr bine verificate? Um, pentru că uh, este important, uh, într-adevăr, ca uh, pașii pe care îi faceți, legile pe care le adoptați să fie implementate. Iar cele patru standarde pe care le menționează Organizația Mondială a Muncii constituie, într-adevăr, standarde pentru condițiile de muncă la dumneavoastră. Uh, inclusiv dreptul de organizare, de uh, a desfășura o activitate sindicală sau introducerea unui salariu minim uh, pentru că ceea ce putem face noi este să exercităm o presiune asupra companiilor noastre și noi avem o mare responsabilitate Uh, pentru ca uh, ele să nu se lupte doar pentru a obține cele mai mici prețuri posibile, ci și pentru a uh, se strădui să creeze condiții de muncă corespunzătoare și sigure pentru lucrătorii din acest sector industrial. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, doamna de Kaiser. Doamna ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit în uh, mijlocul nostru. Este adevărat uh, că noi avem o mare simpatie pentru țara dumneavoastră și o maximă atenție și vă asigur că rezoluția referitoare la Bangladesh care a fost adoptată ultima sesiune de la Strasburg în dezbaterile care au avut loc Parlamentarii ă, au fost conștienți de faptul că responsabilitatea legată de aceste situații dramatice care s-au produs este împărțită, pentru că și noi, în calitate de consumatori ă, europene a acestor ă, produse, avem partea noastră de responsabilitate. Am uh, urmărit cu atenție măsurile pe care le-ați luat și vreau să vă spun că la noi uh, în Europa s-au făcut uh, de la începutul creării Europei. Uh, au fost făcute progrese în ce privește condițiile de lucru și au existat și la noi mari catastrofe miniere, de pildă. În felul acesta am conștientizat faptul că trebuie să progresăm în ce privește siguranța locurilor de muncă. Și Uh, există uh, din uh, acest punct de vedere o atenție deosebită pe care să o acordați și întregii rețele de subcontractanți, pentru că și ei au responsabilitatea lor. Pe de altă parte, companiile care nu au acceptat acordul care a fost încheiat în luna mai, au uh, fost într-un fel penalizate de către guvern? Și, pe de altă parte, în ce privește legislația dumneavoastră privind siguranța locului de muncă, dumneavoastră aveți o pregătire medicală. Aș vrea să știu uh, ce uh, ați întreprins în acest domeniu. Iar în ce privește crimele de război, bineînțeles că vă susținem uh, în punctul dumneavoastră de vedere. Uh, nu pot aici să intru în amănunte, să pot aprecia dacă a existat și o evaluare imparțială. Dumneavoastră cunoașteți uh, cultura existentă în țara dumneavoastră și noi o susținem. Mulțumesc. Doamna Neți. Domnule președinte, doamnă ministru, stimați colegi, în numele delegației mele, grupul liberal, aș vrea să vă salut, să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o în această dimineață. Numărul meu s-a numărat printre inițiatorii rezoluției comune referitoare la Bangladesh în urma evenimentelor tragice care s-au produs în industria confecțiilor în ultimele luni și sunt absolut de acord cu spusele antevorbitorilor. Este adevărat că răspunderea uh, o purtăm și noi, nu doar uh, autoritățile din Bangladesh. Și, da, și noi inclusiv în calitate de consumatori avem o răspundere și eu cred că trebuie să existe un sistem de monitorizare care ar trebui să își asume toată responsabilitatea în a vedea ce se întâmplă. Salut inițiativele pe care dumneavoastră le-ați menționat și încurajez guvernul și autoritățile din Bangladesh să implementeze aceste măsuri pentru că este foarte important pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor din Bangladesh dintre care majoritatea sunt femei și noi urmărim cu simpatie aceste demersuri uh, și cu mare atenție. Iar în ce privește activitatea uh, tribunalelor care uh, anchetează crimele de război, este adevărat că nu putem noi să uh, condamnăm, să acuzăm uh, anumite uh, impunități, dar ca și doamna de Kaiser pot să spun că noi ne opunem pedepsei cu moartea oriunde ar fi aplicată în lume. Noi am reușit în Europa să eradicăm uh, pedepsa cu moartea și încurajăm orice țară care încă mai păstrează acest tip de pedapsă maximă să renunțe la execuții. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamna ministru, pentru că vă aflați în numele în mijlocul nostru și vă felicit pentru uh, creșterea economică cu 6% obținută, dar și pentru reducerea mortalității infantile și pentru îmbunătățirea condițiilor în cercetare, în uh, educație și eu sunt medic care am studiat um, în Europa, dar uh, inclusiv în Statele Unite, am fost și student și după aceea am predat la Pennsylvania. Am studiat de asemenea la Londra și pot să vă asigur că dumneavoastră veți fi pentru mine un exemplu în viața publică. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. A very warm welcome. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule prim-ministru și condolențe poporului uh, din Bangladesh pentru tragedia <clears throat> înregistrată prin uh, prăbușirea acelei clădiri. Cred că în Bangladesh în Uniunea Europeană trăiesc peste un uh, milion de cetățeni uh, din Bangladesh. Țara mea este una dintre cele care găzduiește o mare uh, parte dintre aceștia și vă felicit pentru ultimele alegeri parlamentare care au fost uh, foarte bine uh, organizate. Ați venit aici să reprezentați cei mai bine, cei mai buni în uh, Bangladesh. Respectăm progresele înregistrate în educație și în uh, respectarea drepturilor femeilor. Eh, aș vrea să recunosc și meritele doamnei ambasador, care stă dumneavoastră, toate doamnele din politică, liderul opoziției, de asemenea, este femeie și vreau să, ehm, să vă laud pentru felul în care reprezentați lume, lumea islamică. Aș vrea să vă pun o întrebare eh, legată de politica externă, mai ales după alegerile din eh, Pakistan și după relațiile încordate cu India și Pakistan din ultimele decade par să se îndrepte oarecum lucrurile. Prim-ministru Sharif a spus că vrea să construiască raporturi mai uh, apropiate cu uh, India. Cum vedeți rolul dumneavoastră acum în următorul an sau doi uh, din acest punct de vedere și aș vrea să vă rog să comentați în ceea ce privește problema Rohingya și relațiile cu Burma, cu minoritatea Rohingya de acolo și aș vrea să uh, spun și eu că am vizitat uh, Muzeul uh, de Eliberare Națională mm, și cred că cele mai atroce crime împotriva femeilor și copiilor, minorităților religioase, creștinilor și budiștilor nu pot fi vreodată iertate trebuie să um, rezolvați această problemă și să mergeți uh, mai departe. Sunt uh, bucuros că guvernul dumneavoastră a fost ferm pe poziții și am încredere că alegerile pe care le veți organiza vor fi libere și corecte și sper să fac parte din următoarea misiune de observatori electorali. Minister, you have the floor. Doamna prim-ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, copleșită de amabilitatea dumneavoastră și de sprijinul dumneavoastră pentru țara mea, pentru poporul meu și, de asemenea, pentru guvernul meu și pentru mine personal. Vă mulțumesc foarte mult. răspunsul meu la întrebarea dacă suntem membri de plini ai Organizației uh, Mondiale a Muncii, da, suntem, legislația noastră încorporează majoritatea uh, principiilor uh, Organizației Mondiale a Muncii. În 2006 uh, a fost uh, pregătită această legislație. Pe atunci noi eram în opoziție și am depus foarte multe amendamente care au fost toate respinse. A trebuit chiar să uh, părăsim sala de vot în semn de protest, dar de atunci am încorporat aceste principii în manifestul nostru electoral și am încercat în ultimii ani să obținem convergența tuturor părților interesate din țară. Acum am propus din nou aceste amendamente la legea muncii din 2006, care a fost deja îmbunătățită de către guvern și va fi adoptată în următoarea sesiune a Parlamentului, care începe pe 3 iunie. Credem că până la sfârșitul lui iunie noua legislație va fi adoptată și suntem în contact permanent cu Organizația Internațională a Muncii și vom, suntem convinși că vom putea să eliminăm lacunele, pentru că înțelegem pe deplin uh, faptul că acestea sunt uh, esențiale, sunt uh, principii esențiale și um, blocuri de construcție fundamentale pentru industria noastră. În legătură cu subcontractarea, sigur că vom aborda și această problemă. Știm că, am să fiu, am să fiu foarte sinceră, că știm că cumpărătorii vorbesc despre conformitate, dar atunci când vor să ne cumpere produsele, aleg cel mai ieftin, cel mai mic preț. Și preferă să închidă ochii la fenomenul subcontractorii. Acum guvernul, nu doar guvernul de fapt, ci și industria și organizațiile sindicale cu sprijin din partea Organizației Internaționale a Muncii. Ne ocupăm de toate aceste probleme, astfel încât chiar și subcontractanții trebuie să fie în conformitate. Este o sarcină foarte amplă, ne va lua ceva timp, dar e, și va costa de asemenea ceva bani, dar suntem uh, pe deplin angajați să realizăm acest uh, lucru în legătură cu problemele legate de legislația uh, de, pentru sănătate și siguranța populației. Aceasta este în uh, pregătire, cred că în câteva săptămâni va fi gata, nu nici măcar câteva luni, și odată ce legea va fi adoptată, odată ce toate inițiativele vor fi uh, pe masă, vom trece la punerea în aplicare și suntem siguri că vor exista schimbări uh, vizibile pentru toată lumea, inclusiv pentru prietenii noștri din Europa, în cel mult un an, aș spune. În legătură cu problema pedepsei cu moartea, problema pe care ați ridicat-o mulți dintre dumneavoastră și înțeleg vederile dumneavoastră. Suntem conștienți care este poziția Europei pe această temă și, deși respectăm poziția dumneavoastră, trebuie să vă spun că nu există un consens la nivel global în legătură cu acest lucru. Pedepsa cu moartea persistă în multe părți ale lumii, chiar și în unele state occidentale. Uh, și noi credem că aceasta poate fi revizuită în contextul uh, reformării sistemului uh, penal din uh, Bangladesh, justiției penale din Bangladesh. Probabil că pedapsa cu moartea va rămâne ex- executabilă doar în cazul în care este vorba de crime deosebit de uh, oribile, de grave. Există foarte multe puncte de control pe parcursul procesului judiciar și uh, avem foarte mare grijă ca această pedapsă să nu fie folosită în mod uh, curent. Căutăm și din partea dumneavoastră înțelegere, pentru că această pedeapsă face parte din sistemul nostru judiciar și trebuie să împărtășesc cu dumneavoastră un fenomen recent în Bangladesh. Atunci când al doilea verdict vine, a venit din partea Tribunalului Internațional pentru uh, crime de război, a fost vorba de închisoare pe viață pentru unul dintre uh, sau pentru mai mulți dintre acești uh, criminali de război. S-a declanșat uh, spontan o mișcare a tinerilor, sute de mii de tineri s-au adunat în centrele uh, orașelor, e vorba de mișcarea Shabag acum, s-au adunat și au stat acolo timp de peste două luni, cerând nu, veneau, nu stăteau acolo 24 de ore pe zi, dar veneau în fiecare zi și protestau față de acest verdict. Și cereau, întrebau de ce cineva care a fost condamnat de uciderea a 344 de oameni, pe lângă alte crime, de ce un astfel de om uh, este condamnat la închisoare pe viață? Câți oameni trebuie să ucizi ca să primești pedapsa cu moartea? Această mișcare a tinerilor în toată țara, majoritatea populației împărtășește acest uh, sentiment și va juga și pe dumneavoastră să înțelegeți care sunt uh, sentimentele familiilor victimelor din 1971, când peste 400 de mii de femei au fost torturate și uh, violate. Peste 3 milioane de uh, persoane și-au pierdut viața în 71 și această rană este foarte adâncă, nu s-a închis încă în ultimii 42 de ani. Și vă rog să vedeți lucrurile și din punctul nostru de vedere. În legătură cu Mulțumesc, Charles, apropo, pentru întrebarea cu politica externă legată de relațiile noastre cu India și Pakistanul. Salutăm, am salutat uh, gestul primului ministru ales în uh, Pakistan, Nawaz Sharif, care a arătat bunăvoință față de India și răspunsul Indiei de asemenea este lăudabil. Credem că în regiune trebuie să avem astfel de înțelegeri pentru pace și dezvoltare, pentru pace și securitate, dar și pentru dezvoltare. În ianuarie 2009 guvernul nostru a spus că avem un uh, inamic comun și anume sărăcia și trebuie să lucrăm împreună pentru a oferi o viață mai bună popoarelor noastre care merită mult mai mult. Am încercat să facem acest lucru, pot să vă spun cu mândrie chiar că din, tocmai pentru că primul ministru a făcut atâtea eforturi, cred că avem în Asia de Sud-Est acum un mediu favorabil cooperării către eliminarea sărăciei. Există un uh, mediu foarte amplu de cooperare, colaborare, spre deosebire de adversitățile registrate în trecut. Bangladeshul va continua să-și uh, joace rolul în regiune și dincolo de aceasta pentru construirea păcii, pentru păstrarea păcii și pentru avansarea către democrație, consolidarea democrației și a instituțiilor democratice pentru a asigura că drepturile oamenilor sunt respectate la toate nivelurile. În legătură cu minoritatea Rohingya, problema trenează de trei decenii Bangladeshul din cauza experienței neplăcute din 1971, când 10 milioane de bengalezi au devenit refugiați, mai ales în India, am uh, încercat întotdeauna să facem ce putem pentru acești oameni care fugeau practic de persecuții și care au venit în Bangladesh din Myanmar, din Burma. Am încercat să fim un gaz de bune și acum avem cam 29.000 de refugiați înregistrați în două tabere, unde, cu ajutorul prietenilor de la Agenția ONU pentru Refugiați, <clears throat> încercăm să avem grijă de ei. Dar, de fapt, sunt uh, până la încă 100.000 de mii de refugiați neînregistrați care au intrat în Bangladesh ilegal și e o povară foarte mare pentru o țară care este una dintre cele mai dens populate din lume și a ajuns în punctul în care nu mai putem accepta fizic, nu mai avem unde să găzduim refugiați. Am spus-o de mai multe ori că nu putem, nu, este imposibil să mai uh, acceptăm refugiați. Am negociat cu Myanmar Uh, repatrierea minorității Rohingya, deși nu suntem semnatari ai uh, protocolului Convenției privind refugiații, am menținut o politică de ne returnare. Nu am trimis pe nimeni acasă cu forța, dar nu mai putem primi noi refugiați. Asta este poziția noastră în momentul de față. Este o povară enormă nu ține doar de factori de mediu sau economici, uh, ci ține și de siguranța publică până la urmă. E o problemă foarte mare. Iar unii dintre acești uh, membri ai minorității Rohingya au trecut doar prin Bangladesh către piețele în care bengalezii mm, emigrează de obicei pentru a lucra și acest lucru, acolo s-au dat drept bengalezi și afectează în acest fel imaginea muncitorilor noștri și uh, le iau locurile de muncă, pentru că de obicei bengalezii sunt considerați uh, muncitori uh, harnici uh, și, și disciplinați. Pentru noi aceasta este iarăși o problemă foarte mare și Sigur că vom încerca să ajutăm Myanmarul să își rezolve problemele, dar credem că soluția trebuie să vină de acolo, trebuie ca ei să își recunoască cetățenii și drepturile lor și să creeze oportunități pentru ca aceștia să se întoarcă țară, uh, să, acasă și să se simtă în siguranță acasă. Deci, col lucrăm cu vecinii și cu Myanmar în mod direct pentru rezolvarea acestei probleme. Așa că sperăm să ne bucurăm de înțelegerea dumneavoastră încă o perioadă pentru aceast, pe această problemă. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că sunteți alături de noi în uh, această perioadă tragică, în care mai multe tragedii au lovit țara noastră. Suntem angajați pe deplin, să facem tot ce este omenește posibil, astfel încât uh, astfel de evenimente să nu se mai repete. Însă există încă, bănuiesc, multe clădiri nesigure. Acest lucru este o uh, manifestare a faptului că oamenii nu au fost uh, trași la răspundere mulți ani în țara noastră. Nu au fost judecați nici cei care au comis genocid. Și în uh, multe cazuri, din potriva, au, au tras beneficii de pe urma infracționalității. Noi încercăm să scăpăm de această uh, Um, exonerare de răspundere și sperăm ca membrii Parlamentului European și Uniunea Europeană să fie din nou alături de noi, uh, așa cum au fost și până acum. Vă mulțumesc! Thank you very much, Minister, for your information. Mulțumim, domnule ministru, doamnă ministru, pentru informările primite și pentru disponibilitatea dumneavoastră de a discuta inclusiv uh, aceste evenimente tragice cu noi. Sperăm ca astfel de evenimente să poată fi prevenite pe viitor, ceea ce nu este doar o datorie a dumneavoastră, ci se adresează și Uniunii Europene într-o oarecare măsură, pentru că uh, companiile noastre care încearcă să obțină produse ieftine pentru europeni, totuși au și ele o răspundere. Dacă companiile europene eh, companiile europene care vând astfel de produse realizate în Bangladesh în Europa trebuie să se asigure totuși că există o minimă protecție a eh, lucrărilor și exist, eh, lucrătorilor și că există standarde ILO aplicate la fața locului pentru protejarea sănătății și securității lucrătorilor. Așadar, sperăm că lucrătorii bengalezi vor avea în curând uh, locuri de muncă la prețuri echitabile și cu o remunerare echitabilă în condiții de siguranță. Uh, Bangladeshul trebuie să, uh, să profite de pe urma acestui tragic eveniment, iar noi împreună trebuie să soluționăm această problemă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much for coming. Thank you so much.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 Now we come. Și acum mergem la pultul culminant al sesiunii noastre de trei zile, raportul domnului Cucan. Mulțumesc, uh, domnule președinte, ați formulat uh, chiar bine lucrurile. Dragi colegi, pe 29 și 30 aprilie a avut loc, loc uh, întâlnirea Comitetului de Asociere și Stabilizare între UE și Muntenegro în capitala muntenegrană Podgorița. Am avut șase membri participanți, uh, anume domnul Cacin, doamna Ibrisagic, uh, De Angelis, Pisovelos și doamna Ulrike Lunacek. Uh, Înainte de asta am avut două sesiuni de lucru, am întâlnit prim-ministrul, uh, prim-ministrul, președintele, doi uh, miniștri adjuncți și delegația noastră a fost prima delegație UE la nivel înalt uh, care a vizitat țara după alegerile prezidențiale controversată din această țară. Totuși, eh, momentul vizitei noastre a fost eh, în momentul în care alegerile erau deja finale. Eh, trei dintre cele șase partide politice din opoziție boicotează Parlamentul momentan. Chestia alegerilor a fost un element important pentru includerea în discuțiile noastre a scandalului de supraveghere audio-video această, acest subiect uh, a practic a monopolizat uh, discuția noastră pe, în care am fi vrut să insistăm și asupra altor aspecte, de exemplu asupra combaterii crimei organizate. Acum câteva luni, uh, înregistrări audio-video de la Congresul Partidului Guvernământ au fost publicate la acel congres membrii partidului tocmai discutau cum să se poată folosi niște fonduri publice pentru, uh, în beneficiul unor membri ai partidului. Acest uh, lucru a zguduit încrederea în instituțiile statului muntenegran. Um, în același timp, uh, au influențat, scandalul a influențat alegerea președintelui, care a fost ales în funcție cu o majoritate minimă și foarte mulți uh, uh, membri ai opoziției încă nu recunosc nici acum uh, rezultatul final. Tocmai de aceea pot să spun că concluziile noastre sunt următoarele. Scandalul audio trebuie să fie urmărit atât din punct de vedere politic, dar și prin sistemul și instrumentele judiciare. Țara trebuie să corespundă și să conformeze criteriilor de la criteriile de la Copenhaga. Iar rezultatele alegerilor sunt finale și nu trebuie discutate uh, de noi. Uh, tensiunile există în continuare și uh, Muntenegrul trebuie să-și îmbunătățească sistemul electoral până la următorul scrutin. Obiecțiile opoziției sunt parțial justificate și trebuie avute în vedere, dar este neconstituțională cererea de anulare a rezultatelor declarate finale. Montenegrul uh, riscă să încetinească în uh, apropierea sa de UE în măsura în care chestiunile în cauză nu sunt abordate într-o manieră democratică și uh, justiția nu este restabilită. Această poziție a fost uh, prezentată destul de respicată în Parlamentul muntenegrean și a fost uh, prezentată ceva mai diplomatic în uh, întâlnirile cu guvernul muntenegrean. Sigur că încercăm să implicăm și ar trebui și guvernul să implice Parlamentul Muntenegrean în soluționarea acestor probleme și tensiuni. Este Sigur eh, că acest lucru poate folosi eh, eh, cererii, rezolvării și cererilor opoziției câtă vreme acestea sunt constituționale. Un document comun de recomandări a fost redactat la ultima noastră reuniune și uh, include și unele paragrafe care vizează rezultatul alegerilor prezidențiale. Publicul este îngrijorat din cauza acestui scandal al um, uh, înregistrărilor audio și din cauza neregulilor de la alegeri. Totuși, uh, alegerile sunt departe de a fi considerate nelegitime. Poziția noastră a fost prezentată foarte clar și poziția muntenegreană a fost uh, acceptată de noi. Uh, na, sigur că am mai discutat și multe alte chestiuni, dar am crezut că uh, este pertinent să menționez doar această problemă principală. Aș mai adăuga că marțea aceasta am avut în mijlocul nostru pe domnul ministru adjunct de externe Luxic, care ne-a informat că Uh, chiar astăzi va avea loc o, uh, o sesiune extraordinară a Parlamentului European, a Parlamentului Muntenegran, în care se uh, va discuta în ce măsură se pot lua în considerare doleanțele Uh, opoziția astfel încât să se uh, încheie blocada și boicotarea Parlamentului de către anumite partide de opoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, foarte pe scurt, spune domnul că am toată încrederea în raportul pe care l-a relatat, uh, l-a pregătit domnul Cucan, care este principalul nostru balcanolog. Nimeni nu cunoaște regiunea mai bine decât dumnealui deci nu pun la îndoială nimic din ce le spuse și redactate domnul Cuca. N-am fost participat la alegeri, ci am citit doar despre ele și mă bucur că acum situația pare să fie rezolvată, că oamenii eh, încep să trag concluzii și povețe de pe urma celor întâmplate și că eh, se preconizează eh, o, o amendare a procedurilor electorale. Sigur că președintele nu are putere executive absolute, și de aceea uh, oficiul președintelui este, uh, este unul, să zicem așa, mai mult de reprezentare. Uh, Republica se bazează pe Parlament și pe puterea primului ministru cred că acum toate partidele trebuie să accepte într-un fel sau altul rezultatul alegerilor pentru ca Parlamentul să poată funcționa ca lumea. Și eu am fost prezent la în uh, întâlnirea cu uh, primul ministru adjunct uh, Luxici uh, um, și pot să vă spun că Muntenegru este o țară mică cu o societate compactă uh, care uh, este o societate care este uh, Practic, liderul uh, candidaților de la aderare din Balcanii de Vest este singura țară ca, cu care s-au început deja negocierile și eu cred că deja putem considera problema de acolo rezolvată. Intervenție fără microfon. Uh. Vreți să-i răspundeți domnului Tenoc? Yeah, but sometimes he, uh, someone does not like a statement and might have a chance to answer to that. Poate nu v-a plăcut ce a spus domnul Tenă, că se mai întâmplă să nu ne placă ce spune. Poate vreți să reacționați. Mulțumesc că am receptat uh, foarte pozitiv uh, mesajul domnului Tenoc. <laughs> Președintele, vă mulțumesc. Atunci uh, suspend reuniunea. E ora 12 și peste 5 minute începem birou, ședința biroului extins.